la acesta nu mai este voie să se depună amendamente. Au uh, apărut din această cauză proteste și Comisia Jurii a explicat că uh, trebuie ca documentul, uh, ca amendamentele depuse trebuie să fie aprobate. De aceea și serviciul juridic trebuie să se pronunțe cu privire la această procedură. Amendamentele care au fost depuse pur și simplu nu au fost luate în seamă. Este contrar oricărui uh, articol din regulamentul de procedură, modul în care s-a tratat acest raport Estrela și vreau să protestez împotriva acestui mod de a acționa, cu atât mai mult cu cât e vorba de un subiect foarte delicat și cu cât um, sute de cetățeni demonstrează în fața Parlamentului împotriva acestui raport. Este o încercare de a uh, sufoca o inițiativă cetățenească care se bucură de susținerea a milioane de cetățeni. Vreau să exprim un protest foarte clar împotriva acestui mod de a proceda neregulamentar. Mulțumesc. Am primit o scrisoare din partea a 10 colegi cu privire la acest subiect și am și răspuns și um, Între timp, am discutat și în conferința președinților acest subiect, am adus în discuție acest uh, reproș menționat de dumneavoastră și uh, punctul cum a fost trecut este unul încheiat. Cum a fost trecut pe ordinea de zi va fi discutat mâine. Mai dorește cineva să intervină cu privire la ordinea de zi de astăzi? Atunci uh, înseamnă că ordinea de zi se adoptă în forma actuală. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la dezbaterea comună privind politica comună în domeniul pescuitului. Zunächst Empfehlung für die zweite în primul rând, o recomandare de acord în a doua lectură privind politica comună în domeniul pescuitului. Doamna Rodust, aveți cuvântul.